cetățenii europeni care asistă din tribune la sesiunea de astăzi că nu toți deputații sunt prezenți în sală din cauza unei probleme tehnice care a blocat spațiul aerian belgian și avioanele lor nu au putut ateriza. Sperăm însă că la orele 16 astăzi spațiul aerian va putea să fie redeschis. Vreau doar uh, să protejez imaginea deputaților ca și să explic absența lor cetățenilor care ne urmăresc. Procesele verbale sunt considerate ca fiind